Deci trebuie să omorâm un socialist și unul de la PP, glumește președintele. Bun, mulțumesc, s-a rezolvat, votul este închis. Se adoptă. Apoi, obiecția formulată în temeiul articolului 106, autorizație pentru porumbul modificat genetic NK 603 T25. Raportor este Bart Stas. În regulă, trebuie să votăm. Trebuie să votăm punctul 13 și punctul 14 împreună. E vorba de același uh, forum. Votăm înainte de rezoluție. Raportor uh, Silvi Gudan și mai târziu votăm dacă prima nu va fi adoptată. On the draft resolution table my... Deci, proiectul de rezoluție produs de, propus de Silvii Godin, uh, votul este deschis. Everybody had voted? A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. Și acum votăm uh, obiectul lui Barstas, Votul este deschis. A votat toată lumea, în regulă, votul este închis. Se adoptă. Now we go to the item. Trecem acum la punctul 15. Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile Uniunii Europene. Raportor Nessa Childers. Votăm amendamentele de compromis. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Compromisul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 6. Amendamentul 6, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Uh, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 25 cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 27 cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 34 în două părți, prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 41. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 44 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 45 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 46 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 48 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 24 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abține, verificăm. Ați votat toți? Votul este închis. Se respinge. 47 cu amendament oral al ECR-ului. Obiecții la amendamentul oral? Nu e nicio obiecție la amendamentul oral? Există obiecție? Nu. Nu există nicio obiecție. Atunci votăm amendamentul 47 cu amendament oral al ECR-ului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține se adoptă. Votăm acum amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 59. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Ați votat toți, votul este închis, se aprobă. 62. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 69. Pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri verificăm. A votat toată lumea, votul este închis, adoptat. Votăm acum compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Și amendamentul 52. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 53. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, votul este închis, s-a adoptat. Votăm acum amendamentul 55 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Ați votat toți, votul este închis, aprobat. Amendamentul 56, cine este pentru? Împotrivă, cine se abține, aprobat. 57, cine este pentru? Împotrivă, abținere, aprobat. 58, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere aprobat. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere aprobat. Verificăm. Ați votat cu toții, votul este închis. comandamentul 64 în trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abținere respins. 67. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Votăm acum proiectul de aviz astfel amendat, vot cu apel nominal. Ați votat toți, votul este închis. Se aprobă în unanimitate.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 Can I ask to all uh, the members and other people who are not interested in the next Îi rog pe cei care nu, pe care nu interesează următorul punct de pe ordinea de zi să părăsească sala. Vă rog foarte mult. I ask another time to all the people who are not interested in Deci îi rog pe toți aceia pe care următorul punct de pe ordine de zi nu-i interesează să părăsească sala. Punctul 16 de pe ordinea de zi, semestrul european pentru coordonarea politicii economice, studiul anual al creșterii 2016, și îi dau cuvântul de îndată domnului raportor Andrei Kovacek. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Voi încerca să vă explic pe scurt subiectele pe care le-am abordat în acest uh, proiect de aviz. După cum știți, uh, anul viitor începe noul ciclu de mm, coordonare bugetară și economică și studiul aferent a fost publicat acum câteva zile se dorește monitorizarea și încurajarea progresului spre atingerea țintelor UE 2020. Însă, progresele au fost foarte limitate în acest domeniu în ultimii ani și cred că ar fi util să ne reafirmăm angajamentul de a atinge acest nivel de ambiție. Europa trebuie să demonstreze cetățenilor săi că are o strategie solidă prin care își propune nu doar să se redreseze economic, rapid, ci și să atingă obiectivele pe termen lung de creștere economică. Obiectivele nu și-au pierdut relevanța, relevanța și este necesar cadrul necesar pentru și este, uh, ar fi de folos cadrul necesar pentru promovarea creșterii și a locurilor de muncă. Strategia de la Lisabona a fost baza pentru această nouă strategie mai cuprinzătoare care se află acum în um, etapa în care trebuie revizuită la jumătatea termenului. După gestionarea crizei, creșterea s-a întors într-o oarecare măsură și se pare că ne putem îndrepta acum către o viziune pe termen mai lung pentru Europa. Este important ca strategia UE 2020 reformată să fie integrată mai puternic în procesul european pentru atingerea obiectivelor neobligatorii pentru 2020 și pentru punerea în aplicare mai adecvată a măsurilor respective. Există perspective sustenabile pentru creștere și investiții în domeniul acesta. Așadar, putem susține abordarea Comisiei de a se concentra pe prioritățile cheie, dar înverzirea economiei și investirea într-un sistem de sănătate mai eficient considerăm că ar crește competitivitatea noastră, precum și siguranța aprovizionării și sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni. Semestrul european este o, un element cheie pentru a, adoptarea reformelor structurale în acest domeniu. Trebuie să îndeplinim însă în primul rând obiectivele mai ample ale strategiei UE 2020 și să creăm locuri de muncă. Cifrele arată clar că și în timpul anilor de recesiune, locurile de muncă din sectoarele care ne vizează au crescut ca număr. Și aspectele de mediu și de sănătate cuprinse în recomandările specifice de țară au dus la o uh, reducere uh, a numărului acestora de la 41 la început, în 2014, la numai 21 în 2000. 2015, ceea ce demonstrează că s-au făcut progrese în domeniile de politică vizate. Punerea în aplicare a acestor recomandări a fost însă prea vagă adesea și ele s-au concentrat prea mult pe aspectele teoretice de mediu și de uh, sănătate, ne ținând seama și de sustenabilitatea fiscală a măsurilor. Încurajez Comisia să demareze discuția cu privire la stabilirea unor benchmark-uri și a unor indicatori sociali. Ar fi o modalitate utilă și de creștere a asumării și de descurajare a țărilor să reducă cheltuierile pentru a-și aduce bugetele în linie cu orientările europene și cu regula- regulamentările, fără a ține seama de efectele acestor tăieri. E nevoie de recomandări robuste și de asumarea angajamentelor de uh, Uniunii Europene pentru Agenda UE 2020, precum și a inițiativelor curente, cum ar fi pachetul privind economia circulară. Și, în fine, aș dori să vă spun de ce consider eu că sectorul sănătății, sănătății merită mai multă atenție în semestrul european. Știm cu toții că există în domeniu competențe limitate în Uniunea Europeană, însă Realitatea ne dovedește că e foarte mare nevoie de mai bună cooperare în acest sector pentru o contribuție mai puternică la creștere și crearea de locuri de muncă. Aici se poate îmbunătăți performanța și se pot reduce divergențele. Mă voi opri aici și aștept să intervină și colegii mei, raportorii din umbră, pe marginea acestui dosar pentru a ne putea coordona. Vă mulțumesc. Raportorii din umbră, domnul Zoriniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, dați-mi voie să îl felicit pe domnul raportor pentru munca depusă, iar intervenția mea se va concentra pe trei elemente din comunicarea Comisiei și raport. Cât privește comunicarea Comisiei? Se spune acolo că ar trebui să existe o dimensiune bugetară, economică, dar și socială. Dar nu s-a întâmplat așa în practică. Comisia vrea să recupereze anumite investiții care au fost făcute, ori ar trebui să ținem seama și de coeziunea socială și de protecția mediului. care n-ar putea produce efecte pozitive dacă nu s-ar introduce în semestrul european elemente precum agenda digitală, strategia UE 2020, în cadrul semestrului european, așadar, cum susținea și raportorul mai devreme. Raportul a pus accentul pe includerea strategiei UE 2020 în semestrul european. A vorbit despre accentul pus pe economia circulară, pe energiile regenerabile și durabile. Și ar fi necesară o abordare generală și în cadrul sectorului sănătății. Raportul de față ține seama de epoca în care trăim. Suntem acum în plin conferință COP21, tocmai ne-am confruntat cu criza refugiaților și iată răspunsul Uniunii Europene, tocmai de aceea trebuie să consolidăm sectorul sănătății și pentru a consolida creșterea și crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Strategia UE 2020 trebuie completată printr-o politică ce favorizează incluziunea și pe planul mediului, și cred că astfel s-ar putea contribui la crearea de locuri de muncă de bună calitate, Așadar, trebuie să ne asumăm angajamentele în materie de creare de locuri de muncă de bună calitate, e nevoie de un schimb de bune practici în domeniul sănătății și consider că am putea să încercăm să întrevedem în documentul Comisiei și perspectivele pentru perioada de după 2020 în domeniul mediului și în sectorul sănătății, elemente care, domenii care vizează și comisia noastră. Așadar, întrevedem și o planificare pentru perioada de după 2020 în aceste domenii și consider că ar trebui să ne pronunțăm pe marginea acestei probleme. Semestrul european ar trebui să aibă o greutate la fel de mare ca și politica bugetară, socială și de mediu, după părerea mea. Mulțumesc, domnul Farie. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate aș vrea să-l felicit pe domnul Covacev, pe domnul raportor, care a redactat un raport foarte bun. Vorbim de un document pe care Comisia ni-l transmite în fiecare an, documentul privitor la semestrul european, un document cuprinzător care conține numeroase puncte. Utilizarea resurselor trebuie să se concentreze mai mult pe creșterea ecologică pentru ca Uniunea Europeană să dobândească un avantaj competitiv hotărător referitor la investiții. Consider că trebuie să continuăm să le promovăm. E necesară o analiză a instrumentelor disponibile la nivel european și m-aș referi punctual la Fondul European de Investiții Strategice. De asemenea, trebuie identificate strategii și cu nivelul, eh, sinergii și cu nivelul național. O atenție deosebită ar trebui acordată și acelor sectoare care permit trecerea la o economie durabilă, trebuie pus accentul și pe educație, avem nevoie de un sistem energetic mai eficient și mai bine interconectat și cred că trebuie să mizăm pe energiile regenerabile care ne vor permite o mai bună utilizare a resurselor și printr-o competitivitate sporită, precum și prin mai multe locuri de muncă. Cât privește cel de-al doilea pilon, să spunem așa, al acestei analize, reformele structurale și crearea de locuri de muncă reprezintă priorități. Educația și formarea profesională trebuie să răspundă nevoilor de pe piață. Se constată însă, din păcate, că lipsește personalul în sectorul energetic, și considerăm că s-ar face mai multe economii dacă s-ar organiza mai bine lucrurile, dacă ar exista o mai bună colaborare între mediul academic, școli, universități și sectorul industrial, lumea întreprinderilor. Trebuie să mizăm și pe sistemele de asigurări sociale, pe sistemele de sănătate, cum spunea și domnul raportor, avem nevoie de un sistem de sănătate fiabil, de bună calitate, durabil, pentru că și sectorul sănătății este generator de locuri de muncă. De alminteri ar însemna și o cucerire a statului social, care este atât de apreciat de cetățenii noștri. Trebuie garantat un acces mai amplu și mai bun la îngrijire medicale și aș dori să mai spun că sectorul sănătății nu este deocamdată suficient luat în calcul la nivelul investițiilor, așa cum arăta și domnul raportor, și că din acest punct de vedere este loc de mai bine. Cât privește aspectele bugetare și fiscale, trebuie instituite mecanisme de compensare fiscală de inovare, mai ales în ce privește fiscalitatea verde, trebuie promovată de asemenea economia circulară și procesul de punere în aplicare trebuie îmbunătățit. Va trebui să ne aplecăm mai mult asupra strategiilor, asupra obiectivelor strategiei UE 2020, ținând seama de educație, de incluziune socială, și trebuie investiți în dezvoltarea durabilă. Investițiile trebuie însoțite și de investiții de la nivel național, astfel încât să se realizeze o mai bună convergență între cele două niveluri, național și european, pentru a se asigura, printre altele, un sprijin uh, sporit și refugiaților, așa cum arăta și colegul meu mai devreme. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Please allow me to continue in Croatian. Domnul Schleck. Mă voi exprima în limba croată. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și îi mulțumesc și uh, domnului Kovacek. Nisu jasno vidljivi. Stoga se nadam kako ćemo dodatno osnažiti ruski put kao državom razvoju te podaknuti protiv. Susțin toate cele propuse în acest raport și m-aș concentra în mod deosebit pe câteva elemente. Economia este foarte importantă și legislația privitoare la gestionarea deșeurilor. Susțin și măsurile de reducere a dependenței energetice, precum și creșterea durabilă și competitivitatea. Trebuie să ținem în mai mare măsură seama de rolul societății civile, iar cât privește evaluarea semestrului european, cred că ar trebui să ne concentrăm în special pe efectele produse de schimbările climatice, la fel și pe problemele legate de reformele structurale, pentru ca să putem asigura o sinergie la nivelul politicilor. Societatea civilă ar trebui să se bucure de o voce mai puternică în acest context și aș mai sublinia că aspectele de sănătate nu sunt suficient de bine puse în evidență. Statele membre ar trebui să vină în sprijinul sistemelor de sănătate și să opteze pentru specializări inteligente în vederea reducerii șomajului și în vederea creării de locuri de muncă ecologice, ceea ce ar stimula creșterea. Cred că în această direcție ar trebui să ne concentrăm la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, eu nu mai văd pe nimeni să se fi înscris la cuvânt, îi voi da cuvântul domnului Ion Cordescu din partea Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'll be very, very... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte subcint, voi începe prin a vă mulțumi pentru interesul acordat acestui subiect, semestrul european. mulțumesc și domnului raportor. Noi Salutăm atenția acordată acestui subiect și la nivelul DG Mediu colaborăm cu serviciile, cu colegii din, uh, de la DG Exfin și cu colegii din Secretariatul General. Colaborăm strâns. E adevărat că anul trecut uh, ne-am concentrat mai limitat pe problemele legate de stabilitatea macroeconomică și de creștere din motive cât se poate de legitime. Comisia își doreau o mai bună punere în aplicare a recomandărilor și într-un timp mai scurt. Dar în același timp conlucrăm cu colegii și studiile arată deja că politicile de mediu au generat creștere și locuri de muncă. De exemplu, povara, o povară de mediu și mm, fiscală corect ajustată poate să ajute și am discutat cu colegii care se ocupă de aceste lucruri și de la nivel central. Și în anul 2015-2016, recomandările specifice pentru fiecare țară care se concentrează pe aspectele de mediu se vor regăsi în rapoartele de țară ce vor fi disponibile statelor membre public. Și ultima mea intervenție, conlucrăm strâns și cu experții din statele membre, am înființat și un grup de lucru cu experții care se ocupă tocmai de această problemă, despre modul în care, de modul în care putem îmbunătăți contribuția domeniului mediului la semestrul european și invers. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum îi dau din nou cuvântul domnului raportor pentru concluzii și încheierea discuțiilor. Uh, Mulțumesc mult colegilor pentru contribuțiile lor foarte valoroase la acest raport. Într-adevăr, toate subiectele pe care le-ați uh, accentuat sunt importante și cred că împreună o să reușim să obținem o recomandare bună, un raport bun eficiența energetică, schimbările climatice, migranții, problemele socioeconomice, fiind, fiind foarte importante, de asemenea educația, calificări mai bune, mai multe locuri de muncă verzi. Mă bucur că acum Comisia ne spune că au date despre politica de mediu care creează locuri de muncă în statele membre și chiar aș vrea să văd și eu cifrele pentru fiecare stat membru. Nu trebuie să trecem sub tăcere faptul că aspectele legate de sănătate nu sunt suficient reprezentate, așa cum au și arătat colegii, și scopul unor state membre de a reduce numărul de recomandări specifice de țară legate de sănătate e însoțit de recomandări ale Comisiei care arată că e vorba de aplicarea principiului subsidiarității și că e ceva ce ține de resortul statelor membre. Eu cred că totuși ar trebui să existe mai, o componentă mai puternică legată de sănătate în semestrul european. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să colaborăm foarte bine cu toți raportorii din umbră. Mulțumesc! Cred că acum va trebui să suspendăm câteva minute ședința, deoarece așteptăm sosirea reprezentanților Comisiei pentru punctul următor. Înainte să reamintesc că termenul pentru amendamente va fi 8 decembrie la ora 12, numai în engleză. Puteți să le trimiteți pentru că știți că pentru acest punct întotdeauna avem mereu probleme de timp. Vom vota apoi în comisie, într-o reuniune extraordinară la Strasburg, pe 21 ianuarie, iar votul în Comisia Econ va fi în februarie, iar în plenară în martie. Vă mulțumesc foarte mult și acum câteva minute vom întrerupe ședința pentru a aștepta pe reprezentanții Comisiei, iar mai târziu reluăm. five o'clock. We can uh, start. Putem relua. Avem uh, o obiecție propusă de membrii Parlamentului. Putem să începem cu discuția despre legislația de mediu însă să discutăm și cu comisia, cu cei doi reprezentanți și putem începe cu implementarea actualelor dispoziții. Avem o întrebare din partea lui Sebdean eh, și voi da imediat cuvântul comisiei. Doamna Marian Wenning reprezintă comisia și mulțumim pentru prezență și începem cu primul răspuns imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor. La prima întrebare, răspunsul este următoarea. Comisia, uh, următorul. Comisia nu a văzut eh, planurile pentru calitatea aerului ce trebuie redactate conform dispozițiilor din directiva privind calitatea aerului înconjurător, dar am văzut o actualizare a eforturilor generale făcute în acest domeniu. Acest lucru ne-a fost pus la dispoziție de uh, autoritățile din Regatul Unit. Planurile definitive trebuie să ne parvină până la finele anului, după cum știți, și așteptând aceste planuri din partea Regatului Unit, nu putem să le evaluăm și nu putem spune decât că suntem încrezători că ele vor asigura conformitatea cât mai curând posibil. Noi Înțelegem că va fi vorba de 38 de zone unde se depășesc valorile la oxizii de azot, la dioxidul de azot și uh, Știm că există depășiri însemnate, deci așteptăm un set de măsuri cuprinzătoare și ambițioase care vor fi evaluate odată ce ne vor fi notificate planurile respective. Înțelegem de asemenea că proiectele de planuri pentru conformitate până în 2020 vizează toate zonele nu doar Londra, și deci avem uh, pentru Regatul Unit un termen limită de 2025. La nivel național, elementul esențial al abordării propuse pare să fie un nou cadru pentru zone de aer curat, precum și eforturi mai intense pentru um, răspândirea vehiculelor cu emisii reduse și a rețelei de electrificare pentru vehiculele electrice. Totuși se pare că nu ni s a oferit cifre concrete, nu s-a făcut o cuantificare. Vom da o evaluare definitivă privind aceste planuri, ce trebuie să ne fie trimise până la finele anului, dar deocamdată nu e clar dacă vom avea un plan care să permită valori limită până în 2025, adică la, 20, la 15 ani după intrarea în vigoare a directivei privind calitatea aerului, care precizează că perioada în care se depășesc valorile impuse trebuie să fie păstrată cât mai scurtă posibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, domnul Grote. Cred că deja mulți s-au scuzat că nu pot fi aici și că nu vor, că n-au putut fi aici și cred că Comisia ne-a adus acum la cunoștință ultimele informații și până la finele anului mai trebuie să mai așteptăm pentru că atunci probabil vom ști dacă nu s-a respectat uh, articolul 23 și dacă e cazul să se procedeze la o, să se demareze o procedură de încălcare a legislației. Mulțumesc. Thank you very much. Now we... Mulțumesc. Și acum domnul Pericini. Yes. Can I ask to a Pot ruga Comisia să răspundă la o întrebare a domnului Vizip în legătură cu uh, un caz de neconformare parțială, a patra întrebare și eventuala procedură de încălcare a legislației. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să reamintesc că există obligația statelor membre să ajungă la valorile limite pentru calitatea aerului, cele prevăzute în directiva cadru pentru calitatea aerului. Există obligație de rezultate, nu de mijloace. Deci nu se impune o metodă pentru atingerea acestor valori limită. În legătură cu, pe lângă această legislație, statele membre dispun de o serie întreagă de alte măsuri care să permită să atingă obiectivele din această legislație, instrumente economice sau uh, gestionarea emisiilor din alte sectoare. Deci, uh, implicațiile pentru sănătate fiind foarte importante, noi o să ne continuăm eforturile de a asigura implementarea acestei legislații privind calitatea aerului. Depășirile pentru valorile de dioxid de azot stabilite prin directivă în 2010 sunt într-adevăr datorate în mare parte, mai ales în contextul urban uh, al traficului intens și într-adevăr sunt depășite valorile previzionate conform uh, standardelor din 2005. Pentru 2020, termenul limită pentru um, revizuirea directivei respective prevăzut de comisie ar trebui să însemne că valorile pentru vehicule sunt totuși mai aproape de prezumțiile inițiale din analiza care stă la baza revizuirii NEC. Mulțumesc. Mr. Zib. Domnul Zib. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referea mai ales la metoda de calcul pentru aceste niveluri de emisii. Gradul de poluare s-a calculat în funcție de anumite standarde din domeniul transporturilor incluzând acele vehicule care sunt uh, dotate cu motoare diesel, cu motorină. Ceea ce s-a întâmplat recent ne arată că aceste emisii înregistrate uh, în cadrul testelor sunt mult mai mici decât cele reale din trafic, mai ales pentru oxizii de azot. Așadar, emisiile de la unele motoare sunt mult mai mari decât se considera că e posibil uh, pe baza emisiilor din declarații și testele pentru respectivele autovehicule. Deci, cum spuneam, în zonele urbane, în special, nivelul emisiilor din transport care oricum reprezintă un procentaj important din total, e de fapt mult mai mare decât se calculase înainte pentru fiecare stat membru. Și acum întrebarea este dacă statele membre nu vor avea de face cu restricții, vor trebui să-și asume uh, răspunderi în plus, să aibă sarcini în plus sau uh, vor fi răspunzătoare pentru emisii mai mari decât cele care fusese calculate, calculate inițial. Prin urmare, e vorba de un al doilea nivel de reflexie generat de faptul că am văzut că aceste motoare cu motorină emit mult mai mult decât fusese declarat în specificațiile tehnice. De ce e interesant să vedem și legătura cu programele naționale de reducere a emisiilor ale statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ercat. Am doar o întrebare aici. S-a vorbit despre diverse directive și știm că există o rezervă de examinare a Parlamentului în legătură cu deciziile luate. În analiza dumneavoastră puteți să ne spuneți care sunt factorii de conformitate stabiliți eh, de Consiliu de 2,1 și 1,5 mai târziu, adică schimbăm acum standardele um, de emisii pentru mașini, pentru autovehicule. Ce părere aveți? Care va fi urmarea depășirii acestor valori pentru oxizii de azot în aceste țări pentru, în perspectiva anilor 2020 și 2030? Consecințele asupra calității aerului sunt foarte mari și trebuie să spun că mi-a lipsit o perspectivă de GNV atunci când am discutat cu cei de la DG Growth și deci acum aș vrea să știu uh, cum vedeți dumneavoastră de la DG Envy aceste decizii privind factorul de conformitate. Mulțumesc. Mai e vreo întrebare? Atunci dăm cuvântul Comisiei pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a arătat Comisia clar în diverse declarații, cred că am fi dorit ținte mai ambițioase. Considerăm că avem o contribuție foarte bună, foarte necesară pentru reducerea emisiilor. Și ați văzut comparația cu situația actuală, s-au redus emisiile cu mai mult de jumătate și considerăm că acest lucru va avea urmări însemnate și asupra calității aerului, nivelurilor de emisii. Nu am cifre, nu știu care e concret impactul asupra calității aerului, dar știu că ne apropiem mult mai mult decât înainte de posibilitatea ca statele membre să-și atingă efectiv valorile limită în 2020. Și, cum spuneam, există această necesitate de a respecta aceste valori. Contează rezultatele obținute, nu neapărat mijloacele folosite pentru a obține rezultatele. Deci, emisiile care în continuare vin din, de la aceste motoare trebuie compensate cumva de alte măsuri pe care le-am menționat atunci când vorbeam de planuri pentru accesul uh, la zonele urbane, uh, alte instrumente economice sau de altfel pe care statele membre le pot găsi. Așadar, pentru țintele pentru 2030, rolul acestor emisii e mult mai mic. Nu, considerăm, nu credem că până atunci vor mai persista efectele, pentru că se va schimba deja flota de autovehicule și nu va exista o influență asupra uh, țintelor de reducere prevăzute în directiva NEC. Mulțumesc. Mulțumesc. Putem continua cu prima întrebare din al doilea grup, proceduri de încălcare a legislației europene în general. O întrebare ce vine din partea colegei Catherine Berger și dau cuvântul comisiei imediat pentru răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord cu opinia că trebuie să supraveghem îndeaproape implementarea directivei privind calitatea aerului în statele membre, de către statele membre și, în acest sens, printre instrumentele la dispoziția noastră se găsește, bineînțeles, și procedura privind încălcarea legislației europene. Primele cazuri de care ne-am ocupat deja în 2008 au fost uh, legate de încălcarea valorilor PM10 care erau deja prevăzute și în directiva precedentă. Am văzut că există un efort însemnat pentru că am evaluat 17 state membre și când am încercat să vedem dacă putem avea proceduri de încălcare a legislației, am văzut că uh, dintre aceste țări, până la urmă Austria și-a îndeplinit obligațiile și nu a mai ajuns în instanță, însă cu patru state membre s-a ajuns în instanță care, și acestea au fost și condamnate. Dar la vremea respectivă hotărârea a confirmat numai încălcări din trecut, ceea ce însemna că era foarte complicat să ne ocupăm de aspecte structurale care ar fi permis folosirea acestei jurisprudențe pentru a duce statele membre către o respectare a dispozițiilor. Deci Comisia, comisia și-a revizuit strategia pentru a ține seama și de insuficiența sau absența măsurilor care să țină seama de poluarea cu PM10. Am lans... avut, deci, în mod evident, nevoie de mai mult timp pentru lansarea de proceduri noi, pentru că e o procedură complicată, un exercițiu destul de amplu și nu trebuie subestimat faptul că e nevoie de foarte mulți oameni și de foarte mult timp pentru a studia situația din sute de zone unde sunt depășiri. Și iarăși am făcut acest lucru între 17 state membre și am avut foarte multe planuri pe care a trebuit să le uh, verificăm și iarăși s-a ajuns la avize întemeiate și în instanță a fost trimis uh, numai Bulgaria, pentru că acolo e situația cea mai gravă din Uniunea Europeană. Ținând seama de experiențele trecute, considerăm că e indispensabil ca Curtea de Justiție să valideze, să sprijine cumva noua noastră abordare și dacă va face acest lucru, hotărârea va putea să se aplice și să aibă efecte și în ceea ce privește viitoarele încălcări. Și vom arăta acest lucru statelor membre care s-ar găsi în situația de a fi aduse în instanță. Dar, până la urmă, așa cum s-a arătat, acum nu mai avem de-a face numai cu PM10, ci și cu oxizii de azot. Și ne-am ocupat în aceeași măsură detaliată și de aceștia. Și datorită cazului din Regatul Unit, ne-am ocupat uh, de gravitatea sa, ne-am ocupat de acest caz mai întâi și în același timp supraveghem și celelalte state membre. S-au lansat investigații în încă patru alte state membre unde s-au înregistrat depășirea acestor valori limită și va fi vorba iarăși de 17 state membre. Printre acestea Două cazuri au fost închise pentru că s-a constatat conformitatea, dar există în schimb șase care, uh, pentru care s-au deschis proceduri de încălcare a legislației în timpul acestui an, s-au trimis notificările și se evaluează acum răspunsurile. Doamna Marta? Mulțumesc, mulțumesc și pentru răspuns. Cred că nu e niciun europarlamentar aici care la un moment dat n-a fost întrebat de alegătorii săi ce tot faceți, de ce tot dați legi noi dacă niciuna nu e pusă în aplicare și cred că pentru noi aceasta e o sursă mare de frustrare. Faptul că legislație din 2008 încă e discutată și se merge în instanță și ne gândim acum dacă deschidem proceduri de încălcare. E pur și simplu prea, lent. Dacă aș fi afară și aș fura din magazin, imediat m-aș trezi că sunt dusă la, la circa de poliție. Uh, Cred că statele membre uh, pot să nu respecte legislația pentru că văd în jur că nici alții nu respectă și că durează un an, doi până vine o scrisoare, după care um, mai sunt un an, doi uh, cel puțin până se întâmplă ceva. Înțeleg ce spuneți, înțeleg că resursele umane nu sunt uh, foarte abundente, dar dacă comisia este polițistul în jocul acesta interinstituțional. Poate că ar trebui să vă folosiți instrumentele pe care le aveți pentru a vă face, pentru a vă achita de sarcini, nu să așteptați statele membre. Îndrumarea către conformitate nu este metoda tipică pentru aplicarea legii. Trebuie să fim mai duri, mai rapizi și să ne asigurăm că sunt pedepsiți cei care contravin. E vorba de calitatea aerului, deci de vieți nu avem de ales. Trebuie să respiri. Și mecanismul acesta foarte lent e pentru noi o sursă de mare frustrare. Și v-aș întreba, nu puteți să găsiți o soluție pentru ca comisia să poată acționa mai rapid? Știm că avem revizuirea NEC în curând și vom trece prin trialoguri și dezbateri și toată lumea va trebui să fie de acord cu un text. După care se mai, va mai târâ vreo 10 ani până când se va hotărâ dacă se deschide o procedură de uh, nerespectare sau de neconformitate. E foarte frustrant. Cum spuneam, noi ne întâlnim periodic cu alegătorii și pe mine cel puțin mă tot întreabă de ce nu se pune în aplicare legislația pe care ați votat-o. scris. Vă rog, răspundeți. Mulțumesc. Da, cred că oricine poate înțelege această frustrare. Este un proces care trebuie să fie abordat uh, într-un mod uh, substanțial. Am încercat să explic foarte clar că avem de-a face aici cu 17 state membre și cu Uh, sute de zone uh, care sunt în încălcare, sute de plante pe care trebuie să le evaluăm și trebuie să facem asta într-un mod uh, în așa fel încât să avem o șansă atunci când mergem la proces în fața curții de justiție. Deci trebuie să facem un due diligence care să ne asigure că trecem prin acest proces, consumăm aceste resurse și evident vrem la sfârșit să și câștigăm cazul uh, la Curtea de Justiție. Asta înseamnă multă, multă muncă juridică, tehnică, care să susțină cazul nostru și pretențiile noastre. Asta este o parte uh, din explicația pentru care procedurile durează atât de mult. Și știți de asemenea că sunt și proceduri care nu sunt uh, de competența noastră, ne putem schimba noi. Ele au fost stabilite și testate timp de mulți ani Însă, da, există din partea anumitor oameni și din partea publicului pot înțelege o anumită frustrare, dar uh, asta nu ne face să ne oprim la, doar la proceduri de încălcare a tratatului. Pentru noi uh, a devenit o componentă mai importantă de politică și anume atunci când vedem că un stat membru e în pericol sau deja a depășit valorile limită, atunci, în mod normal, ă, ținem legătura cu ei îndeaproape și discutăm cu ei, sau cel puțin cu reprezentanții regiunilor și orașelor lor, ce se poate face. Avem ă, așadar un proces paralel întreg prin care încercăm să ne asigurăm chiar că aceste ă, depășiri încetează să mai fie uh, să mai existe într-un anumit an și atunci putem renunța la procedura de încălcare a tratatului, că lucrul cel mai important este să nu mai există aceste depășiri și oamenii să aibă securitatea că, și siguranța că uh, respiră aer curat și în al doilea rând putem uh, opri acest proces foarte laborios de merge în justiție, Dar merge în justiție. Am încercat aceste mm, căi paralele de ani de zile și cred că am spus că unele state membre de fapt au respectat, uh, s-au, s-au supus și uh, cred că asta s-ar putea întâmpla și cu alte state membre care acum sunt în procedură de infracțiune, de încălcare a tratatului. Deci uh, creștem viteza procesului prin această abordare paralelă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum putem trece la întrebarea numărul 5 și anume expunerea la particule și ozon, întrebarea lui formulată de Frederic Federle, dar aveți și pe doamna Belea aici pentru acest punct. Mulțumesc. Uh, domnule președinte, în ce privește particulele PM10, cum spuneam mai înainte, există o serie de state membre care depășesc acest nivel, destul de multe, dar totuși numărul lor scade și vedem și numărul, că și numărul zonelor afectate scade. Și un alt lucru care trebuie spus este că în majoritatea statelor membre Problema se referă la limitele zilnice, la valoarea limitelor zilnice, în timp ce valoarea anuală este respectată deja. Asta e uh, un alt lucru uh, care arată că nu avem de-a face cu depășiri foarte multe, ci mai degrabă cu o situație care sigur nu este satisfăcătoare, dar totuși, cel puțin, limitele valorilor, limitelor anuale pot fi respectate. Deci, deși problema este extrem de gravă, uh, în unele state cel puțin, uh, totuși se arată din experiența unor state că lucrurile se pot îmbunătăți dacă se iau măsuri la nivel național și uh, de fapt, proiecțiile arată că în majoritatea statelor membre uh, conformitatea s-ar putea realiza până în 2020 cel mai târziu. Comisia, prin urmare, am spus deja asta. Deja a început proceduri judiciare împotriva Bulgariei mai întâi, unde considerăm că problema conformității, lipsa de conformitate și expunerea populației sunt foarte mari, dar evident monitorizăm situația și în celelalte 15, 15 state vizate. Toate dintre acestea au primit uh, o, o, un aviz suplimentar recent și o, o scrisoare de notificare suplimentară și uh, poate uh, vor urma acțiuni. Vedem că unele state membre iau măsuri care ne vor permite să concluzionăm că nu mai încalcă, că nu mai sunt depășiri. De asemenea, s-a pus o întrebare legată de ozon. Acolo, obiectivele de mediu stabilite în directivă au un statut uh, juridic mai slab din punct de vedere al aplicabilității pentru PM10. Este foarte clar există o obligație necondițională uh, uh, legată de rezultate, dar pentru o zonă deocamdată avem niște valori țintă și asta, acesta trebuie îndeplinite acolo unde este posibil și evident uh, asta dă mai multă flexibilitate statelor vizate, statelor membre vizate. De asemenea, și dată fiind natura transfrontalieră a ozonului. Aș vrea să subliniez că adoptarea rapidă a unei noi directive NEC este extrem de importantă, din moment ce depășirea țintelor de ozon se poate produce într-un stat membru uh, care este altul decât statul în care se produc emisiile de precursori de ozon. Deci e foarte important să avem un concept coerent pe care, de care statele membre să poată fi sigure, să, să, să poate fi sigure că își pot uh, realiza reducerile de emisii și să uh, respecte valorile limită, pentru că nu trebuie să, să nu trebuiască să-și mai bată, să fie preocupate de aspectul de componenta transfrontalieră a poluții, poluării aeriene. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Medea. Da. E o întrebare similară cu cea anterioară. Cum puteți acționa eficient și rapid asupra acestor țări? Și eh, cu această legislație care e mult mai regionalizată și unul dintre lucrurile pe care le-am eh, învățat din legislația NEC este că trebuie să ai toate sectoarele economiei eh, de, implicate și angajate, trebuie să ai toate sectoarele și ele să colaboreze iar această problemă cu aerul altor oameni, aer care se mișcă foarte repede, poate această problemă va fi mai ușor de rezolvat, dar totuși 20 de state membre nu respectă. Sunt doar 8 respectă. Și ce o să spună acestea dacă toți ceilalți nu respectă și Eh, ne concentrăm doar pe o situație care este realmente foarte proastă, semnalul eh, pe care îl trimitem este de cât de puțin important acest lucru pentru Comisie și, în al doilea rând, cum putem eh, implementa rapid legislația pe care am adoptat-o. Deci am auzit ce ați spus, dar încă o dată mă, mă simt foarte frustrată pentru că prea mulți oameni poluează mult prea mult și nu părem să avem instrumentele pentru a rezolva această problemă rapid și eficient, pentru a uh, proteja uh, sănătatea oamenilor. Dacă ar fi această situație cu apa de la robire, de exemplu, uh, lucrurile s-ar fi mișcat mult mai rapid, dar pentru că nu se poate vedea acest lucru, pentru că e un, o chestie care e în aer și nu se vede, uh, nu se, nu se rezolvă lucrurile. Mulțumesc pentru răspuns. Înțeleg că nu e ușor, nu e ușor de, de făcut acest lucru, dar uh, Eh, cred că pentru toată Uniunea Europeană problema nonconformității eh, devine din ce în ce mai vizibilă pentru public și oamenii sunt din ce în ce mai preocupați. Vă rog. Mulțumesc. Eh, vreau doar să răspund că avem 16 țări, nu 20. Deci e totuși o diferență. Și nu, e, nu vorbim de toate statele membre. Trebuie să spunem clar, adesea sunt părți, eh, anumite zone din statele membre, deci nu vorbim de suprafețe de teritorii întregi ale unor state membre. În ce privește problema, sigur că o abordăm din punct de vedere al eh, procedurii de infringement în eh, stadii, în etape, pentru că e bine să începem cu acele țări unde problema este cea mai mare și unde e un număr numărul cel mai mare de oameni expuși. Dar încerc să spun și vreau să repet aici că uh, urmărim toate cazurile unde vedem uh, depășiri, dar începește prioritățile. Avem unele criterii uh, la care ne gândim. Trebuie să abordăm prima problemă întâi, dar nu ignorăm niciun fel de depășiri. Ne uităm abordăm lucrurile într-un mod foarte cuprinzător. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum putem trece la întrebarea numărul 6. Probleme de sănătate în zonele de Cenebreu și Agroversan, o întrebare din partea lui Pierre Nicola Pericini. Vă rog. Mulțumesc. Sunt aici câteva componente în această întrebare. Voi începe cu calitatea aerului. Poate unori repet ce am mai spus, dar ca să fie clar. Noi evaluăm datele privind calitatea aerului oferite de statele membre anual. De exemplu, datele pentru 2014 trebuiau trimise până în septembrie anul acesta. Și apoi, asta e baza pe care verificăm implementarea. În prezent, în ce privește calitatea aerului, avem o procedură de infringement împotriva Italiei legată de PM10, care include și zona de calitatea aerului lui IT1501 și italiana mea nu e foarte bună, dar citesc totuși zona de irizanamento Ariana, Napoli și Caserta. Deci uh, această procedură de infracțiune de încălcare a acoperă uh, parțial această zonă. În ce privește APA, uh, Comisia reamintește că statele membre au obligația de a investiga situații de calitate, de încălcarea standardelor de calitate a apei conform directivei cadru și mm, Comisia monitorizează modul de implementare a acestor prevederi și recent a recomandat ca Italia să includă măsuri specifice cât și generale împotriva uh, uh, substanțelor poluante chimice uh, și acestea trebuie adoptate de statele membre până la sfârșitul 2015, deci anul acesta, foarte curând, și vor fi uh, supuse atenției Comisiei în, în martie 2016 pentru evaluare. Comisia reamintește că Curtea de Justiție deja a condamnat Italia pentru că nu a respectat directiva 2006 uh, bară EC în campania și în special prin lipsa unei rețele adecvate de instalații de uh, procesarea deșeurilor și începește gropile de gunoi. Emisiile industriale, uh, legislația privind emisiile industriale este una foarte complexă și care oferă autorităților posibilitatea de a uh, acționa în cazul oricărei încălcări de standarde, fie că e vorba de calitatea aerului sau apei, și autoritatea națională poate stabili condiții suplimentare de emiterea permiselor, inclusiv unele mai stricte decât cele realizate prin cele mai bune tehnici disponibile și unde este o încălcare a condițiilor de emitere a permisului stabilite de autorități, ele, autoritățile pot cere operatorului să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că se uh, ajunge la uh, conformitate. Nu avem uh, informații specifice legate de poluare uh, cauzată de instalații industriale acoperite de reglementarea noastră și situate în această zonă din campania pe care ați menționat-o în întrebare, dar în ce privește alte zone care sunt menționate în studiu, ar trebui să se ia de faptul că am lansat o procedură de încălcare a tratatului împotriva Italiei pentru încălcarea directivei privind emisiile uh, industriale de către o fabrică din Taranto și uh, uh una, o altă procedură de infringement se referă la respectarea uh, prevederilor generale. Deci există uh, activități în comisie menite să abordeze toate aceste probleme uh, pe care, uh, unde noi considerăm, situații unde noi considerăm uh, că se încalcă legislația de mediu. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Pier Nicola Pedicini. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna director. Vă mulțumesc pentru răspunsul oferit. Dacă vă aduceți aminte, ați participat și la o reuniune la care am vorbit despre strigătul de durere al uh, oamenilor de la fața locului. Nu vorbesc acum de Taranto. Situațiile sunt dificile și sunt diferite și cred că e nevoie de o intervenție ceva mai fermă a Comisiei în ce privește procedura de încălcare a dreptului comunitar. Să știți că această procedură este deja luată în calcul de cei care încalcă dreptul comunitar. Eu cred că ar trebui să se meargă și mai departe. E nevoie de un fel de uh, poliție pentru gestionarea acestor probleme vulnerabile din partea Comisiei Europene, de la nivel european. Nu trebuie să se, ne bazăm doar pe gestionarea locală a resurselor care beneficiază de aceste um, bonusuri. Vorbim despre teritorii extrem de corupte, care asta și vor, să mențină vulnerabilitățile acestea tocmai pentru a se putea bucura, pentru a putea profita de noi fonduri europene. Europa dă aceste fonduri și iată în felul acesta se menține în viață acest cer vicios. Deci nu este suficientă procedura de infringement. Tocmai de aceea a solicitat în Comisie pentru Mediu să atragă atenția asupra acestei situații și, de a merge, și să meargă într-o misiune, nu știu când, nu știu dacă o să și reușim, dar e foarte important să mergem noi, să vedem cu ochii noștri la fața locului ce se întâmplă. Pentru că să știți, doamnă director, că nu o să rezolvați problema aceasta nici anul acesta, nici până în martie anul viitor. Dacă am vedea cu toții cu ochii noștri ce am văzut eu cu ochii mei, să știți că ne-am dat seama ce catastrofală este situația de pe teren și am înțelege în sfârșit că nu e suficientă procedura de încălcare a dreptului comunitar. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă dorește Comisia să reacționeze, nu? În regulă? Atunci trecem la următoarea, următorul punct, revizuirea uh, prevederilor curente. O avem pe doamna Verde pentru întrebarea numărul 7 și dau imediat cuvântul Comisiei pentru a răspunde. Thank you, Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că e clar că uh, calitatea aerului și directiva uh, relevantă reprezintă chestiuni cheie dacă vrem să realizăm concentrări și niveluri reduse sub orientările din oferite de Organizația Mondială a Sănătății. În 2013, Comisia a făcut o revizuire a politicii privind calitatea aerului EU Air Policy și aceasta a arătat că nu e acum momentul să, și nu e potrivit să revizuim directiva privind calitatea aerului acum. Aș vrea să reamintesc că valorile limită europene respectă deja valorile orientative ale Organizației Mondiale a Sănătății și că principalele divergențe între orientări și limitele europene sunt la uh, cifrele anuale pentru uh, particule uh, fine uh, TNPM și pe PM10 și uh, 2,5. Și pentru PM10, 15 uh, uh, state membre raportează depășiri care sunt mai mici de, nu, de, de, raportează depășiri chiar și cu niște limite mai puțin stringente. Deci, înainte să putem îndeplini limitele Organizației Mondiale a Sănătății, trebuie să ne asigurăm că reușim să ne respectăm propriile noastre limite, care sunt mai slabe. Pentru PM2,5, reamintesc, val valorile limite se aplică numai din ianuarie anul acesta, deci va trebui să obținem date pentru a avea o imagine mai bună pe partea de conformitate. Programul Comisiei pentru aer curat care a fost uh, propus în 2013 se concentrează pe realizarea conformității cu standardele existente până în 2020 cel mai târziu și uh, pe folosirea directivei revizite NEC pentru a reduce uh, poluarea până în 2030. Am vorbit deja despre asta. Și apoi, o astfel de reducere de emisii va reduce apoi concentrările în Europa. Vom păstra totuși directiva privind calitatea aerului și uh, valorile limită corespunzătoare europene, le vom ține sub supraveghere. Există suficiente date științifice în legătură cu efectele asupra sănătății a acestor două tipuri de particule. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății a început să revizuiască și să evalueze și vom uh, folosi aceste studii și reevaluări când ele vor deveni disponibile în câțiva ani și cum spuneam mai devreme, pentru moment trebuie să ne asigurăm mai întâi că toate statele membre respectă standardele curente înainte să uh, facem alți pași în direcția alinierii cu orientările Organizației Mondiale a Sănătății, care, ceea ce evident ar fi obiectivul nostru pe termen lung, aș vrea să subliniez asta și este în acord cu obiectivele uh, Comisiei. Uh, din moment ce tot împărțim activitatea, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați răspuns la întrebare uh, din partea Comisiei. Uh, trebuie să spun că înțeleg dificultatea poziției Comisiei, care știe din motive științifice că e nevoie de standarde mai dure, pe de-o parte, și pe de altă parte se confruntă cu realitatea pe teren cu state membre care pur și simplu nu respectă regulile actuale, ca să nu mai vorbim de reguli viitoare, posibile reguli viitoare și mai dure. Într-un fel e ciudat, e un pic ciudat că răsplătim uh, statele membre pentru că nu respectă standardele curente, fiindcă asta limitează propria noastră capacitate de a stabili standarde mai ridicate la, nivel, uh, la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății. Întrebarea mea către Comisie este, legislația e un lucru și îmi imaginez că nu e foarte fezabil, politic vorbind, să propuneți uh, standarde de calitate a lui mai dure acum. Dar în comunicarea cu statele membre pot să-mi imaginez că Comisia se referă în mod constant la orientările Organizației Mondiale a Sănătății pentru a le spune statelor membre că nu ar trebui doar să respecte regulile europene actuale, ci că într-o lume ideală ar trebui de asemenea să încerce să respecte și orientările OMS. Este acesta un lucru comunicat de către Comisie către statele membre? Please. Thank you. Yes, absolutely. And... Mulțumesc. Fără discuție, după cum spuneam mai devreme, comunicăm cu statele membre. Când vorbim despre procedurile de infringement, comunicăm așa în mod țintit, dar în general vorbim oricum cu autoritățile, cu consiliile locale și arătăm de fiecare dată în comunicările noastre că pe viitor am dori să mergem chiar mai departe decât orientările OMS. Sigur că am prevăzut și propus în program de lucru privind calitatea aerului și deci există reduceri propuse și în directivă și în acest program pentru diferiți factori de poluare așa încât să scadă cu 52% impactul factorilor poluanți asupra sănătății și asta ne aduce în linie cu recomandările OMS. Pe lângă aceste recomandări, avem în vedere și revizuirea activității sau munca de revizuire uh, depusă de OMS cu privire la orientările lor pe marginea diferitelor, diferiților factori de poluare. Și noi ne vom orienta deciziile în funcție de aceasta și vom fi foarte atenți să vedem dacă va fi vreodată nevoie de o revizuire a cadrului legislativ în acest domeniu, vom purce de la aceasta. De-al minter puteți vedea și în documentele actuale ale Comisiei că există formulări adecvate și cifre care arată clar că ne propunem și ne dorim să atingem până la urmă recomandările OMS. Mulțumesc. Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult. Și acum uh, aș ruga Comisia, dacă se poate, să răspundă la ultimele două întrebări Persoana care le-a adresat nu e de față, participă la o altă reuniune din Parlament. Întrebarea 3, așadar. Încălcări pentru depășirea limitelor de dioxid de carbon și de dioxid de azot și uh, întrebarea numărul 8 privitoare la depășirea emisiilor de la autoturismele care funcționează cu motorină. Mulțumesc. La întrebarea 3, Am uh, analizat situația din toate statele membre care au raportat depășiri ale valorilor limită de dioxid de azot. Am lansat, uh, în ce privește situațiile pe care le-am constatat ca fiind cele mai grave în acest domeniu, ținând seama și de populația expusă, procedurile aferente și situația este acum în curs de evaluare la nivelul comisiei. În perioada următoare vom avea un al doilea val de proceduri care ar putea fi așadar demarate împotriva și altor state membre, după caz, iar actualele proceduri de infringement ar putea fi accelerate în funcție de cum evoluează situația. Dacă vedem că măsurile întreprinse la nivel național pentru atingerea valorilor limită nu s-au luat. Asta la întrebarea 3. Iar la întrebarea 7, îmi cer scuze, 8, privitoare la reducerea lim la limitele de dioxid de carbon și uh, la autoturismele cu motorină. Am mai vorbit despre asta. Comisia a fost destul de hotărâtă în încercarea de a restaura credibilitatea sistemului judiciar, încrederea consumatorilor și pentru a preveni pagubele super, suportate de cetățeni în materie de sănătate, precum și pagubele aduse mediului. Sistemul de testare al nostru rămâne uh, robust și adaptat progresului tehnologic. S-au luat măsuri pentru a ne asigura că din 2020 vor exista uh, revizuiri anuale ale tehnologiilor folosite în aceste testări. Și pe măsură ce aceste tehnologii vor uh, progresa, probabil că și marja de eroare se va reduce. Așa cum s-a menționat în întrebare, emisiile de reale din uh, uh sectorul autoturismelor uh, sunt doar o parte a problemei. Mai există probleme și în sistemul de supraveghere a pieței și în omologarea de tip și la nivelul sistemelor de testare. Comisia se străduiește să revizuiască legislația în materia omologării de tip, așa încât să introducă un cadru legislativ mai robust și să ofere și un instrumentar adecvat pentru punerea în aplicare a reglementărilor, așa încât autoritățile să poată respecta uh, regulile în materie de produse nesigure. Ne vom concentra pe clarificare și pe consolidarea procedurilor de retragere de pe piață, precum și pe aspectele legate de informare și cooperare între autoritățile de aplicare a legii. Ne vom ocupa de asemenea la nivelul statelor membre și de necesitatea de a desfășura studii de piață, precum și controle de legalitate după introducerea produselor pe piață. Și, în fine, dar în cele din urmă, Comisia va trebui să aibă competențe de intervenție sporită și să decidă dacă măsurile întreprinse de statele membre sunt sau nu adecvate. Toate aceste lucruri se vor cuprinde într-o propunere de revizuire a legislației în materie de omologare de tip pe care Uh, care va fi în curând adoptată. Până atunci, ascultăm cu mult interes punctele de vedere exprimate și cu privire la alte măsuri posibile care ar putea fi necesare. Deci, în vederea, de exemplu, a instituirii unui sistem de supraveghere și monitorizare sau a unui organism de certificare independent. Explorăm așadar opțiunile în materie de fezabilitate și de costuri, așa încât să avem o dezbatere cu adevărată cunoștință de cauză. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă mai sunt întrebări din partea colegilor pentru comisie. Se pare că nu. Bun, atunci mulțumim comisiei și putem încheia aici reuniunea comisiei Envy Următoarea noastră reuniune va avea loc în data de 3 decembrie, de fapt, când ne vom întâlni împreună cu Deve și Agri, iar pe 14 decembrie vom avea următoarea noastră reuniune la Strasbourg. Vă mulțumesc!